capăt violenței de orice tip și de a garanta egalitatea între bărbați și femei. În conformitate cu articolul 150 din regulamentul de procedură, trecem la intervenții cu durata de un minut. Doamna Băsescu. Președinte, în data de opt februarie două mii zece românia a acceptat invitaia făcută de către preedintele statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare antirachetă. este o dovadă de încredere acordată ării mele având în vedere inclusiv profesionalismul de care a dat dovadă armata română în afganistan i irak pe teritoriul româniei vor fi amplasate trei baterii a câte opt rachete fiecare. calendarul convenit cu partea americană vizează funcionarea acestui sistem de apărare începând cu anul. două mii cincisprezece consider că subiectul apărării antirachetă trebuie să fie de actualitate i pe agenda parlamentului european i pentru că este necesar să fim informai asupra riscului proliferării programelor balistice. in să precizez că noul sistem nu este îndreptat împotriva rusiei de altfel o parte din observaiile i cererile de la moscova au fost luate în considerare în redefinirea noii arhitecturi a sistemului american în perioada imediat următoare vor fi inițiate negocieri bilaterale pentru încheierea acordurilor necesare urmând ca acestea să fie ratificate de către parlamentul european. aș dori să vorbesc despre situația economică din statele membre care trebuie să fie discutată. Trebuie să susținem moneda unică și trebuie să o protejăm împotriva speculațiilor. Am văzut că se fac speculații împotriva monedei euro. În Grecia avem acum o criză economică majoră, există dezechilibre majore și în alte state membre. Acest lucru a pus în lumină nevoia de a avea o politică foarte clară și foarte puternică în ceea ce privește guvernanța economică europeană. La începutul acestui an s-a propus stabilirea unui fond comun, domnul Oli Ren, care cred că face acum eforturi în acest sens și așteptăm uh, planul complet din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul Domnul Iturgais. Președinte, un... Mulțumesc, președinte. Un judecător uh, spaniol a confirmat ceea ce noi știam deja, că președintele uh, din Venezuela, Hugo Chavez, colaborează cu teroriști FARC și este un complice al teroriștilor Uh, este un complice al acestor as- asasini uh, teroriști, îi susține și le acordă posturi în guvernul din Venezuela. De fapt, e vorba de un colaborator, uh, un colaborator care a participat în anumite crime și condamn această atitudine abominabilă uh, din partea acestui dictator pe nume Hugo Chavez. Cer ca Parlamentul nostru să ia toate măsurile necesare pentru a condamna această atitudine și să punem capăt susținere pe care acesta o uh, propune teroriștilor. Domnul Zapatero, președintele guvernului nostru, uh, a spus că nu îl putem primi pe Hugo Chavez uh, cu brațele deschise așa cum l-am primit în trecut. Guvernul spaniol, așa cum am văzut în uh, ultimele acele zile uh, se s-a înclinat în fața lui Chavez. Ori făcând acest lucru, de fapt, a, a, a pus uh, în pericol libertatea și democrația în Venezuela. Mulțumesc! Pani Vasilica Vorica Dancilă. Doamna Dăncilă are acum cuvântul. Domnule președinte, dei fondul de solidaritate al uniunii europene funcionează în general bine experiena dobândită în cursul primilor ani de punere în aplicare arată că există limitări i puncte slabe importante în funcionarea fondului. acestea sunt legate de lipsa de rapiditate cu care este pusă la dispoziie finanarea din partea fondului de gradul de transparenă a criteriilor pentru mobilizarea fondului în cazul catastrofelor regionale i de limitările la catastrofele de origine naturală in să amintesc că românia a fost sprijinită financiar de către uniunea europeană pentru proiectele din zonele calamitate de inundaii dar deblocarea fondului s a realizat cu întârziere faă de momentul în care ar fi avut eficienă maximă în acest scop consider că posibilitatea de a se acorda asistenă sub forma unui sistem de plăi în avans bazat pe estimarea iniială a pagubelor directe unei ări afectate de o catastrofă la cererea acesteia ar fi o facilitate care ar fi foarte apreciată de zonele afectate imediat după producerea unei catastrofe. hidalgo hace ya mucho tiempo que Fidel Castro. Mulțumesc, domnule președinte. De foarte multă vreme, uh, Fidel Castro a pus capăt iluziei din Cuba și a pus capăt idealurilor Revoluției din Cuba, pentru că acum vedem că uh, această țară se află într-o situație dezastruoasă. Ceea ce vedem acum, în momentul de față, în această dictatură a fraților Castro, este faptul că modul în care tratează prizonierii de conștiință, modul în care își tratează propriul popor. Și vedem cum îi maltratează pe prizonierii politici dau dovadă de un dispreț imens față de aceste persoane și Castro va termina, își va termina viața exact așa cum a terminat-o și uh, Franco. Așa se întâmplă cu toți dictatorii care se află la putere. Noi ceea ce ne dorim este să salvăm vieți, să fim solidari cu cei care suferă. Este obligația noastră în calitate de europeni care respectă democrația, libertatea și drepturile omului. Mulțumesc! Dziękuję panu. Mulțumesc. Doamna Tania Fayon. Pan Pat the Cope Gallagher. Doamna nu este prezentă. Pat the Cope Gallagher are cuvântul. Domnul Gianni Vachimo. Domnule președinte, este cunoscut faptul că Comisia și președinția spaniolă duc acum negocieri cu anumite state din America Centrală pentru a încheia acordul de asociere înainte de summitul din mai între Uniunea Europeană și America Latină. Aș dori să atrag atenția Parlamentului European ca vicepreședinte al adunării Eurolat asupra faptului că în cazul uh, anumitor țări Uh, accelerarea negocierilor poate să ducă la neglijarea punctelor importante legate de drepturile omului, uh, de încălcarea drepturilor omului, de exemplu, în Columbia au loc încă asasinate ale sindicaliștilor, uh, practic zilnic se întâmplă acestea. În Honduras cu care negociem un acord, există un guvern care este rezultatul unei lovituri de stat militare care a avut loc anul trecut. În Guatemala există probleme similare, nu legate de drepturile omului, dar uh, legate de lipsa de atenție acordată anumitor uh, puncte din acord. Cred că este foarte important ca președinția Consiliului și Comisia să fie mai precaute. Doamna Deana Olis, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că e ziua internațională a femeii, însă aș dori pe această cale să mă refer la o problemă feminină. Pentru că endometrioza rămâne o uh, problemă foarte gravă pentru femei. Endometrioza face victime uh, și uh, face ravagii în femei, pentru că unele în familii, pentru că unele femei nici măcar nu pot să devină Uh, mame. Poate că din cauza ciclului menstrual nu se vorbește despre această uh, problemă. Încă o dată, repet, este vorba de endometrioză. Are un nume această bală, însă nu se cunoaște originea sa, cauza sa, nu există tratament și una din zece femei suferă de această boală. Deci cred că ar fi bine să discutăm despre această boală pentru că această săptămână este săptămâna de sensibilizare la endometrioză, pentru că aceste femei și femeile, uh, familiile lor suferă. Mă bucur de prezența dumneavoastră, domnule comisar, pentru că poate putem obține finanțare și sper ca până la anul uh, să obținem progrese. Mulțumesc! Andrin Belier. Domnule președinte, dragi colegi, Dumneavoastră ați evocat acest lucru, uh, și anume furtuna, furtuna Xintia, care a uh, provocat uh, decesul a 60 de persoane și a provocat pagube, pagube considerabile în Europa de vest. Astăzi sunt extrem de tristă, dar sunt și extrem de supărată. Supărată pentru că această catastrofă ar fi putut să fie evitată sau cel puțin limitată. Ieri, în Franța, astăzi, peste tot în Europa, asistăm la o artificializare a litoralului și a zonelor inundabile. Uh, nu se respectă legislația națională și europeană în vigoare. De multe ori e vorba de zone Natura 2000, iar urbanizarea nu trebuie să aibă loc în aceste zone pentru a evita astfel de catastrofe. De aceea, pe viitor, trebuie să dăm dovadă de mai multă răspundere, să veghem la aplicarea strictă a directivelor uh, comunitare păsări și uh, habitat. Trebuie să condiționăm fondurile structurale cu anumite imperative de uh, biodiversitate și durabilitate. Strategia Uniunii Europene este, UE 2020 este o ocazie unică pentru a realiza acest lucru. Mulțumesc, domnul Strecek. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v minulém týdnu... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Săptămâna trecută, mass media din Cehia a raportat poliția de Uh, rutieră din Germania care verificau uh, um, foarte, foarte sever uh, șoferii cehi. și problema și mai mare este că anumiți șoferi sunt verificați în niște condiții care sunt absolut jignitoare. Nu, sunt, nu e vorba de niște controle uh, obișnuite în care se verifică documentele mașinii sau uh, ale șoferului. Uh, cetățenii cehi pot să se miște liber în spațiul Schengen, nu pot să fie considerați cetățeni de mâna a doua. Ei sunt cetățeni cu drepturi de pline ale unui ai unui stat, al Uniunii Europene și trebuie să fie tratați ca atare. Domnule președinte, vreau să vă rog să transmiteți această informație autorităților competente pentru o remediere a situației. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Chiriacos Triantafilides european obesity day is an initiative which brings together medical. domnule președinte. Aș dori să mă refer la ziua europeană împotriva obezității. E vorba de o zi în care care, al cărei scop ar fi ca în 27 mai să se conștientizeze și să se sensibilizeze opinia publică din Europeană în legătură cu această uh, boală, obezitatea. Pentru că obezitatea e într-adevăr o boală și nu o problemă. Fiecare stat membru ar trebui să se ridice la înălțimea provocărilor și să acorde sprijin uh, grupurilor de risc. Conform uh, Organizației Internaționale a Sănătății, statisticile din Uniunea Europeană și nu din lume explodează, nu numai din, din Statele Unite, explodează. Și se pare că 20% din populația mondială, 160 de milioane, Uh, de uh, cetățeni și 50 uh, de milioane de copii vor suferi de obezitate în 2020. Trebuie să ne gândim la soarta lor. Vă mulțumesc. Doamna Figherei doare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi se împlinesc 100 de ani de la declarația referitoare la Ziua Internațională a Femeii. Și cred că a venit momentul să vorbim într-adevăr despre lupta femeilor împotriva oricărei forme de discriminare. Cred că trebuie să țintim mai bine acțiunile noastre. Femeile încă mai sunt victime ale inegalităților, ale violențelor, de aceea este foarte important să subliniem cât de importantă este lupta femeilor pentru drepturi egale mai ales în, ce, în contextul acesta de criză a, cu care se confruntă capitalismul. Este evident că această criză are un impact direct asupra vieții femeilor, mai ales în ceea ce privește precaritatea ă, locurilor lor de muncă, în ceea ce privește sărăcia. Există foarte multe femei care suferă de sărăcie în Uniunea Europeană. Și având în vedere că astăzi este Ziua Internațională a Femeii, cred că, într-adevăr, a venit momentul uh, să subliniem importanța acestei lupte împotriva inegalităților. Uh, thank you, Mr. President. Domnul John Bafton. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că vom avea un referendum în țara Galilor. Da, un referendum nu este despre Constituție, nu este vorba despre Tratatul de la Lisabona, este vorba de noi competențe pentru ad- Marea Adunare în Țara Galilor. Și care este chestiunea importantă aici? Toate partidele politice din Țara Galilor, fie ele conservatoare, liberal-democrați, conservatorii, toți susțin acest lucru, doresc mai multe competențe, dar să știți că eu nu susțin acest lucru. Pentru că oamenii sunt tratați ca niște proști în Țara Galilor, tocmai acum, uh, s-ar putea să uh, avem până la urmă 80 de membri ai adunării. Există atâtea probleme sociale, se închid școlile, se închid, uh, se concediază oamenii și tocmai acum uh, deputații noștri doresc să înainteze cu această idee nebunească și vreau să solicit oamenilor să voteze nu. Mulțumesc, domnul Miroslav Micolașic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să transmit condoleanțele mele și să-mi exprim solidaritatea cu uh, față de familiile victimelor din uh, catastrofa naturală din Madeira. E nevoie de măsuri de sprijin pentru a-i ajuta pe toți cei care au fost afectați de către această catastrofă naturală. Sper că autoritățile portugheze vor reuși să cifreze pagubele și, de asemenea, uh, vom reuși să degajăm fonduri din bugetul european. Parlamentul European și-a da- acordat sprijinul uh, pentru a debloca aceste fonduri spre a ajuta pe cei care au fost afectați de această catastrofă naturală. Aș dori să-i rog pe colegi să sprijine acțiunea noastră și aș dori să-mi exprim încă o dată condoleanțele față de uh, catastrofa din Africa. Uh, Aici, în Parlamentul European, am adoptat recent o rezoluție referitoare la Ucraina, în care ne puneam întrebări cu, la modul în care fostul președinte al Ucrainei a acordat o, o medalie de onoare lui Stefan Bandera acest paragraf din rezoluția noastră a adus cu sine foarte multe critici în Ucraina și aș dori să spun că această rezoluție nu a pus sub semnul întrebării scopul lui Bandera și anume de a avea o Ucraina independentă. Ci, ă, ne dorim ca astăzi Ucraina să fie unită, să fie puternică, Însă, problema este că rezoluția regreta faptul că această medalie a fost acordată fără să se țină seama de anumite circumstanțe și anume împrejurările dificile în care s-a obținut independența Ucrainei. Au avut loc purificări etnice la momentul respectiv. Și mie mi s-a părut că uh, lipsea acest lucru. Faptul că nu, domnul Bandera niciodată nu și-a exprimat regretul față de victimele acestei lupte pentru independență am fi putut să uh, contribuim la acest scop nobil și suprem, și anume independența Ucrainei, am fi putut să contribuim la reconcilierea întregului popor. Domnul președinte, întrerupe, domnul Șogor are cuvântul. A szlovákiai államtörvény kapcsán számos bírálat fogalmazódott meg az utóbbi Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre legislația din Slovacia, care a atras foarte multe critici în ultima vreme. Și acum aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că serviciul juridic al Parlamentului și al Comisiei Europene nu și-a făcut datoria. Legislația din uh, Slovacia nu este în conformitate cu normele europene. Mă refer la legea pentru protecția minorităților. Această poziție a serviciilor juridice uh, încalcă, practic, principiul uh, proporționalității și uită faptul că uh, libera circulație, una dintre principiile, unul dintre principiile de bază uh, în Uniunea Europeană, este periclitată. Această modificare a legislației lingvistice în Slovacia încalcă anumite directive europene uh, și, de asemenea, încalcă uh, uh, libertatea de circulație a serviciilor. De asemenea, în practică, această lege poate să ducă la discriminări și uh, este o lege care protejează mult mai mult drepturile statului decât drepturile individului rog, fac apel la Comisia Europeană să ia măsurile necesare pentru ca legislația comunitară să uh, prevaleze și în Slovacia am să mă refer la participarea femeilor pe piaa muncii date eurostat afirmă un trend îmbucurător dacă în anii șaptezeci femeile nu reprezentau nici treizeci din piaa muncii europeană în două mii opt au ajuns la patruzeci și trei iar criza globală le a împins la aproximativ cincizeci românia face i ea parte din acest trend urmare a crizei economice care a lovit sectoarele de activitate ocupate preponderent de bărbai. totui pe piaa muncii există o discriminare salarială între femei i bărbai i de aceea este important ca ca în pachetul legislativ pe care comisia îl are în vedere să existe inte referitoare la eliminarea acestor diferene salariale între femei i bărbai pentru o participare mai mare a femeilor pe piaa muncii iar acest pachet legislativ trebuie să facă parte din strategia uniunii pentru. două mii douăzeci domnule Die jüngsten Ereignisse. Domnule președinte, evenimentele recente din Turcia au arătat încă o dată faptul că drepturile uh, lucrătorilor și sindicaliștilor nu sunt suficiente. Vreme de doi, două luni, 12.000 de uh, lucrători uh, au uh, luptat împotriva concedierilor în masă. Era vorba de lucrători ai unei mari întreprinderi uh, care producea tutun. În timpul acestor proteste, eh, domnul Erdogan a um, amenințat de mai multe ori eh, lucrătorii, uh, obligându-i să uh, încheie protestele. Poliția a intervenit cu uh, gaze lacrimogene și cu tunuri de apă. Domnule președinte, noi trebuie să avem grijă ca în Turcia ehm, partenerii sociali să fie tratați în mod egal și să le fie garantate drepturile. Drepturile trebuie să fie respectate uh, conform standardelor europene și trebuie să fie adaptate Organizației Internaționale a Muncii. Mulțumesc, domnul Luigi Magistris. Grazie, președinte. Încă una volta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, încă o dată a avut loc o catastrofă naturală în uh, Italia râurile Ambra și Po au fost afectate. Justiția a condamnat încă o dată Italia pentru că în aceste râuri au fost deversate Uh, deșeuri și nu s-au respectat uh, cerințele de transport acestor uh, deșeuri și în, în urma acestui eveniment a crescut leucemia, apoi au mai fost alte accidente, o infectare cu asbest și alte catastrofe de mediu. Domnule comisar, ce intenționați să faceți pentru a vă asigura că Italia respectă directivele europene în domeniul protecției mediului? Mă gândesc la ultima decizie a Curții de Justiție Europene, în care Curtea de Justiție a condamnat foarte ferm Italia, mai ales uh, în legătură cu deșeurile urbane de la Napoli. Vă mulțumesc! Doamna Nicole Cunelson. Mulțumesc, domnule președinte. Conferința de la Londra referitoare la Afganistan a provocat oarecare panică în sânul societății populației afgane, mai ales în rândul femeilor. Planul a fost validat de 70 de țări și are, o, un, are prevăzut o linie bugetară pentru reintegrarea talibanilor. Și peste câteva luni va avea loc o, o ședință pregătitoare pentru această reconciliere. Însă femeile nu vor să fie victimele acestei reconcilieri. Talibanii cer în continuare un retur către Sharia familia. Cer în continuare ca femeile să nu beneficieze de atât de multe drepturi. De asemenea, se cere o modificare a Constituției în așa fel încât să dispară mai ales articolul 22 uh, referitor la drepturile femeilor. De aceea, acum suntem în 2010 și cer Uniunii Europene să devină un garant pentru uh, drepturile uh, femei din Afganistan, pentru că nu trebuie să acceptăm un regim care să discrimineze femeile, unul atât de sângeros precum cel care se pregătește. Mulțumesc! Next speaker. Mulțumesc, domnul Busutil. Thank you. Uh, l'incident diplomatic Vă mulțumesc, domnule președinte. Incidentul diplomatic între Libia și Elveția are consecințe foarte importante pentru mulți cetățeni din Uniunea Europeană care doresc să viziteze Libia și, din păcate, nu o pot face. Mă gândesc mai ales la lucrători care uh, lucrează în Libia, dar și la investitorii care nu pot să își trimită angajați în Libia. Între timp, lucrătorii care se află pe piața muncii în Libia încearcă să-și prelungească acolo șederea uh, pentru a-i ajuta pe cei care au o interdicție de viză. Sigur că situația nu poate continua. Și cu acest incident, domnule președinte, Uniunea Europeană, se spune, nu trebuie să uh, intervină și Uniunea Europeană a devenit un ostatec a unui uh, incident între două țări terțe. Însă aș dori să lansez Uniunii Europene un apel pentru a, uh, asigura, a se asigura că această situație va fi rezolvată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Muniz de Urchiza. Un minut. Gracias, señor președinte. Mulțumesc, domnule președinte Guvernul spaniol a cerut explicații guvernului din Venezuela, având în vedere uh, faptul că există o presupusă colaborare între guvernul din Venezuela cu uh, ETA și ar trebui ca informația să fie actualizată pentru că a existat o comunicare comună între guvernul uh, din Venezuela și guvernul spaniol cu privire la acest fapt, care a confirmat confirmarea, care a confirmat uh, dorința de colaborare dintre guvernul din Venezuela și din Spania în lupta împotriva terorismului. Și ar trebui să ne bucurăm de această voință comună. Ar trebui să felicităm guvernul din Venezuela pentru această dorință clară de a colabora împreună cu Spania în lupta împotriva terorismului și în lupta împotriva ETA. În loc să lansăm acum mesaje incendiare greșite și în loc să încercăm să instrumentalizăm un astfel de subiect precum lupta împotriva uh, terorismului. Eu cred că aici e vorba de relații diplomatice, e vorba de relații de cooperare între diferite state pentru a lupta împreună pe, împotriva unui subiect atât de arzător precum terorismul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schmidt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sâmbătă, Islanda a spus un nu clar acordului ISAFE. Doar acum o săptămână, Comisia recomanda ca Uniunea Europeană să deschidă negocierile de aderare cu Islanda. Putea să spunem că uh, ministrul de finanțe de la Londra are legea de partea sa. Uh, clienții care au investit în iSafe au de asemenea dreptate. Dar cerințele uh, pe care le exprimăm față de Islanda trebuie să fie proporționale, trebuie să fie rezonabile și uh, cetățenii Islandei trebuie să se simtă bineveniți în Uniunea Europeană. Nu vor vota niciodată da pentru aderarea la Uniunea Europeană dacă miniștrii de finanțe din uh, Londra și din, uh, de la Haga le îi duc la ruină. N-ar trebui să dăm dreptul acestor țări să orienteze cursul Uniunii Europene. Trebuie să ne arătăm solidaritatea față de islandezi. Aceasta a fost limba vorbită în Islanda, domnule președinte. Noi trebuie să uh, re- rezolvăm problema împreună. Vă mulțumesc, domnule Schmidt, domnul Iadot. Sir, my information is that you have already... Yeah, there is no, there is no point, or, point of order. Nu primim solicitări de respectare a regulamentului. Personal statements. Yeah. Yeah. Yeah. Personal statements can come at the end, but not, not... Declarațiile personale intervin la sfârșit. Que la señora Muniz mi-a citat... Spuneam, domnule președinte, că doamna Muniz s-a referit la ceea ce am spus eu, de aceea am dreptul la replică și asta e prevăzut în regulament, domnule președinte. La sfârșit, vă rog, declarațiile personale la sfârșit, nu acum. Vă mulțumesc. Domnul Jadu, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc dacă ați putea să puneți ceasul de la început. În noaptea 27-28 februarie a avut loc uh, furtuna Xintia, care a afectat vestul Franței și aceasta în mod foarte grav. Sigur, uh, ne exprimăm compasiunea față de victime, dar și față de cei care s-au mobilizat într-un elan general pentru a le ajuta solicităm ca Comisia Europeană să deblocheze fondul de solidaritate cât mai repede pentru a ajuta victimele și familiile lor. Însă trebuie să tragem învățămintele acestei drame. Cum 5-6 milioane de persoane pot trăi în Franța, în zone inundabile Constatăm că lobby-ul imobiliar a făcut o presiune imensă, dar am constatat că și președintele Sarkozy solicita să se poată construi în continuare zonele inundabile. Deci e vorba de o răspundere politică care trebuie asumată dorim ca toată, toate eforturile de cofinanțare legate de reconstrucție, de reabilitare, toate fondurile europene să fie însoțite de o condiție să se respecte legea pentru litoral, planul de prevenție cu privire la inundații și solicităm ca încă o dată să ne exprimăm solidaritatea față de sectoarele afectate, uh, mai ales creșterea uh, stridiilor. Mr. Fox is next speaker. Domnul Fox. Mr. President. Buckfast Abbey has been producing Buckfox a, din 1990 produce vin. Din păcate, acest vin face obiectul unei uh, campanii de discriminare din partea laburiștilor care doresc să interzică uh, consumul de vin uh, și nu recunosc faptul că politicile lor de sănătate au eșuat. S-a spus că acest tip de vin uh, trebuie interzis pentru că conține cafeină și alcool. Mă întreb dacă îi vom împiedica pe tineri să bea cafea irlandeză sau amestecul de Coca-Cola și de whisky. E o politică pur și simplu nebunească. O, un astfel de, o astfel de interdicție nu va rezolva problema de băutură cu care se confruntă englezii sau tinerii. Și nu cred că majoritatea ar trebui să fie pedepsite pentru acțiunile unei minorități uh, nesăbuite. Uh, întotdeauna se pun în, prima, în prim plan uh, huliganii și mă întreb dacă nu ar trebui să invităm pe ei să consume ceai. Mulțumesc, domnule Fox, mulțumesc că v-ați respectat timpul. Domnul Tavares are acum cuvântul un minut. Obrigado. Quando há um ano ou dois o euro era. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că noi locuim în zona euro și în această zonă euro anumite țări sunt mai vulnerabile. În momentul de față anumite state membre se confruntă cu o problemă de speculă, speculă din afară. Și, bineînțeles, nu eram uh, obligați să facem Uniunea Monetară uh, așa cum am făcut-o, și anume fără o politică socială, fără o politică de coeziune. Bineînțeles, acum economiile, așa zise, periferice, sunt economii care acum se află sub atac. Însă mie îmi pare rău că se utilizează o astfel de sintagmă. Nu există economii periferice. Aici e vorba de zona euro, de moneda euro. Nu cred că există economii periferice. De aceea trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Am făcut acest lucru, am dat dovadă de solidaritate în momentul în care Germania s-a reunificat. Iată că a venit momentul să dăm încă o dată dovadă de solidaritate și trebuie să facem asta înainte să fie mult prea târziu. E un principiu pe care trebuie să respectăm. Mulțumesc, care cuvântul domnul Aniu. Domnule președinte, politica de armonizare a Uniunii Europene uh, are multe efecte negative de exemplu, uh, condițiile de rating uh, pentru piloții privați în statele din uh, Regatul Unit. Este vorba despre un organism care oferă condiții privind vizibilitatea pentru piloții privați. Noi avem o vreme foarte capricioasă și, de asemenea, avem o istorie a siguranței aviatice foarte bună. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviatică dorește să uh, oprească activitatea acestui instrument, uh, astfel încât uh, mulți piloți nu vor mai putea să zboare și se va scădea siguranța uh, aviației în uh, zona noastră. Un uh, pilot care nu este uh, bine antrenat are 50 de secunde pentru a recăpăta controlul avionului după ce și-a pierdut vizibilitatea. Așadar, uh, o astfel de inițiativă pune în pericol uh, Uh, siguranța aviației uh, în Regatul Unit și de aceea trebuie regândită această inițiativă. Din nou, avem un exemplu de legislație britanică, de lege britanică, care suferă de pe baza, de pe urma legislației europene. Mulțumesc, domnule Agnew. Doamna Angelica Vertman are cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Unul dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului este jumătățirea sărăciei la nivel uh, global. Și uh, anul următor a fost uh, declarat anul pentru uh, înjumătățirea sărăciei. Există 60 de milioane de persoane care trăiesc sub granița sărăciei. Există um, 69 de milioane de oameni care trebuie să trăiască cu foarte puțini bani în fiecare zi. Um, în, uh, so foarte, o foarte mare parte din populația lumii suferă de sărăcie și anul uh, pentru uh, combaterea sărăciei trebuie să ducă la rezultate, chiar dacă ne aflăm într-o criză financiară. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Estaras. Gracias, señor presidente. Señor... Mulțumesc, domnule președinte. Um, doresc să intervin pentru că doresc să denunț modul în care se aplică legea uh, protecției coastelor de către guvernul uh, spaniol. Mă refer aici la insula Formentera. Formentera este o insulă care face parte din insulele Baleare și are 19 km lungime și un perimetru de suprafață de 69 de km pătrați. Și aplicarea acestei legi, care bineînțeles este bună în anumite zone, acolo unde uh, a avut loc un anumit mod de urbanizare, nu este bună peste tot. Pentru că această lege presupune că marea parte a instalațiilor turistice din care trăiește de fapt această insulă trebuie să fie uh, dezmembrate într-un termen de 30-40 de ani. Însă există foarte multe întreprinderi familiale care depind de turism. Spre exemplu, Rocadia este primul hotel din această insulă, restaurantul Blue Mar, care a fost, uh, este recunoscut la nivel internațional și care este o, uh, o, o adevărată emblemă pentru a promova această insulă în străinătate. Și știm că 60% din aceste instalații sunt instalate în mod legal, în mod corect și în principiu nu ar trebui să fie confiscate din cauza aplicării acestei noi legi. De aceea cerem un tratament corect, adecvat pentru această insulă în mod individual și uh, cerem din partea guvernului uh, spaniol să se respecte proprietatea privată și să vedem că, în um, ce mod o lege poate avea un efect retroactiv, pentru că știm că o astfel de aplicare va fi un prejudiciu imens față de insula noastră. Bineînțeles, există legi care se aplică la nivel local, spre exemplu, nu se poate construi la mai puțin de 30 de metri de plajă. Mulțumesc, domnule președinte. Mr. De Rosa. Domnul De Rosa. Uh, uh, răspunsul primit recent de preedintele buzek din partea domnului netanyahu în care justifică refuzul de a permite delegaiei parlamentului european de a intra în gaza uh, în decembrie necesită un răspuns ferm. sigur că el refuză să dialogheze cu palestinienii din Gaza, însă nu are dreptul să se opună intrării delegației noastre acolo. În altul reprezentant Ashton trebuie să-și continue intenția sa de a, de a uh, vizita Gaza, trebuie să insiste să se pună capăt crizei umanitare și asediului care e uh, considerată o pedepsire ilegală a întregii populației. Uh, aș dori să salut acordul cu privire la negocierile de proximitate, însă mă tem că escaladarea violenței în jurul orașului Hebron ar putea să pericliteze orice progres și sper ca doamna Ashton să participe la uh, detenționarea acestor violențe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Chelam are cuvântul. Mulțumesc! în calitate, așa cum uh, președintele Parlamentului ne-a reamintit, în 11 martie Lituania și Estonia vor aniversa 20 de ani de la adoptarea a două uh, legi foarte importante. Uh, Parlamentul din uh, Lituania a adoptat declarația de independență, iar Parlamentul din Estonia a reinstituit Uh, independența acestui stat. Congresul din Estonia a prezentat o alternativă democratică la institu- instituțiile sovietice de pe atunci. 90% din uh, cetățenii estonieni au participat la vot și astfel reprezentanții estonieni uh, au reflectat 30% din partidele politice estoniene de pe atunci în încercarea de a reinstitui independența și un stat națiune în Estonia. Acest lucru a fost posibil și datorită solidarității Europei, pentru care vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Crețu are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem sub presiunea timpului și cred că uh, de Ziua Internațională a Femeii, Parlamentul European ar fi trebuit să facă un uh, gest de generozitate pentru femei. Atenție câteva cazuri de discriminare a românilor în Europa, care din păcate se tot înmulțesc în ultima perioadă. Chiar zilele trecute, purtătorul de cuvânt al poliției din Copenhaga făcea declarații cu caracter rasist și xenofob la adresa românilor, în timp ce presa daneză eticheta o întreagă națiune pentru infracțiunea comisă, se pare, de un emigrant român la începutul acestui an o fetiă româncă de treisprezece ani din italia s a sinucis lăsând în urmă o mărturie cutremurătoare legată de discriminarea la care era supusă de către colegii de coală. ai putut vedea i dumneavoastră recent în trenurile companiei franceze de căi ferate afie care solicitau clienilor să semnaleze toate faptele românilor organismului de securitate naională din cadrul sncf francez cred că sunteți de acord cu mine că orice om care încalcă legea trebuie să plătească dar aceste etichete la adresa unei întregi națiuni sunt inacceptabile iar cazurile pe care le am relatat aici ilustrează deteriorarea atmosferei de convieuire interetnică în ări cu tradiie democratică manifestări care sunt uh, incompatibile cu principiile ce stau la temelia uniunii europene i alterează grav spiritul comunitar european trădând rezistena unei regretabile cortine de fier între cetăenii uniunii. Domnule Kelly. un minut, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Un mesaj foarte scurt vreau să vă transmit. Și vreau să atrag atenția asupra discuției, asupra strategiei eh, dunărene și strategia Mării Baltice. Dar n-am vorbit niciodată despre strategia în Atlantic și cred că aici trebuie să facem progrese. Strategia UE 2020 a subliniat foarte clar că nicio țară nu poate să se descurce singură și uh, statele care sunt pe la marginea Atlanticului, ca Irlanda, Marea Britanie, Franța, Portugalia, Spania, nu pot să facă progrese în multe zone dacă nu își pun împreună eforturile pentru cercetarea maritimă, pentru construirea de porturi, pentru biodiversitate. Solicit președinției spaniole să acorde prioritate acestei, uh, acestui domeniu de activitate în următoarele uh, luni. Uh, și uh, sper că vom vedea rezultate clare. Mulțumesc, doamna Patrao Neveș. Obrigada, Sr. Presidente. Nos últimos três meses... Mulțumesc, De trei luni de zile uh, am asistat la șase dezastre naturale și 13 pescari au decedat. Corpurile lor încă nu au fost găsite, vapoarele de pescuit au fost pur și simplu distruse. Și toți acești pescari uh, au dispărut, familiile lor se află în doliu și am ținut neapărat să uh, evoc aceste, uh, aceste dezastre. Iarna a fost o iarnă foarte grea, cu temperaturi foarte uh, scăzute, condițiile de pescuit au fost pur și simplu groasnice, iar micile embarcațiuni de pescuit nu au putut să iasă pe mare, pentru că, uh, bineînțeles, uh, există anumite Uh, anumite condiții de siguranță care trebuie respectate înainte de a uh, pleca pe mare. De aceea aș dori să subliniez această chestiune legată de siguranță, legată de acest sector de uh, activitate și anume pescuitul. Acest lucru trebuie să fie luat în considerare în politica noastră comună de pescuit. E nevoie de o adevărată muncă de informare față de pescari și poate că acest lucru poate fi realizat. Am încă 37 de nume pe listă. Din păcate, nu am să pot să dau cuvântul la toată lumea. lumea. Am să dau cuvântul încă la doi oratori, domnul Masarov. Thank you, Mr. President. My contribution addresses the need for unif- Mulțumesc, domnule președinte. Eu solicit uh, o uh, intensificare a eforturilor pentru recunoașterea Kosovo. Um, statele noastre membre și-au asumat multe angajamente, printre care procedura integrată în politica de vecinătate. Kosovo a fost recunoscut ca stat independent până acum de 65 de țări ale lumii, inclusiv 24 din 28 state NATO și 22 din 27 statele Uniunii Europene. Acum este momentul să încurajăm uh, statele membre care ezită, Cipru, Grecia, România, Slovacia și Spania, să lase deoparte uh, îngrijorările și să se alăture majorității, recunoscând statul Kosovo cât mai repede posibil. Acest lucru ar fi un semnal important, ar demonstra unitatea crescută și integrarea crescută a Uniunii Europene. Mulțumesc! Our last speaker will be... Mulțumesc! Ultimul vorbitor este domnul Bronz. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Capitalismul global face ca oamenii să se miște în lume, unii în mod legal, alții ilegal. Ca și când ar fi adevărate mărfuri. Se mișcă bunuri și servicii din întreaga lume în această încercare de a scădea uh, prețurile. Se închid uh, uh birouri, fabrici și astfel mulți lucrători se uh, uh află pe tușă se închid uh, fabrici din uh, Europa și din țările dezvoltate și se deschid uh, aceste noi fabrici în țări care practică prețuri scăzute. Uniunea Europeană a îmbrățișat capitalismul ca o mamă care își îmbrățișează copilul fără discernământ. Cred că nu, e, nu cred că protecționismul este singura soluție, dar doar prin uh, protecționism putem să garantăm uh, cetățenilor europeni un loc de muncă. Economiștii și politicile economice trebuie să fie în slujba oamenilor și nu invers. Nu putem să intrăm în concurență cu lumea a treia dacă nu uh, facem parte din ea și acest lucru, din păcate, se întâmplă. Vă mulțumesc! Intervenția personală, domnul Iturgais, în conformitate cu regula 151 bazându mă pe regulament a dori să mi explic faptul că îmi pare rău de faptul că se solicită din partea lui uh, Chavez să colaboreze cu teroritii așa cum au făcut anumite persoane aici în Parlament. În cazul meu și în cazul grupului meu, Uh, faptul că domnul Chavez ar trebui să fie prezentat în fața unui tribunal nu uh, ridică niciun semn de întrebare. Dacă domnul Zapatero uh, este de acord cu acest lucru, e bine, e problema lui, însă ar trebui să-l trateze așa cum merită. E vorba de un adevărat dictator și adevărat, o adevărată, o, un adevărată piedică în politica externă a Spaniei și în politica sa de luptă împotriva terorismului. Mulțumesc! Blue, blue card. Mă refer la discuția din dezbaterea următoare. Aș dori să uh, spun că ne-am exprimat atunci neplăcerea că trebuie să existe mai multă ordine aici, pentru că trebuie să știm când ne vine rândul să vorbim. Uh, eu aș fi vrut să vorbesc pentru că eram pe ordinea de zi, eram pe lista vorbitorilor, dar uh, nu uh, mi-ați uh, arătat foarte clar când este rândul meu. Trebuie să avem o procedură foarte clară. Eu deja de cinci ședințe m-am anunțat și nu reușesc să înțeleg comportamentul dumneavoastră. I'm sticking to the procedure we asked. Să știți că eu respect procedurile, dar și dumneavoastră trebuie să luați în considerare faptul că avem mai mult de 60 de solicitări, avem doar 30 de minute alocate pentru această procedură și de aceea am dat cuvântul um, persoanelor uh, care au fost uh, anunțate, 35 de persoane au vorbit și vă propun că data viitoare veți fi printre primii care vor lua cuvântul. Dar astfel facem lucrurile. Eu aș dori să pot să dau cuvântul fiecărui vorbitor, dar din păcate nu avem suficient timp. Mr. Tökes. Elnök úr, ugyanaz a panasz, amin egy fél éve nem kaptam. Domnul Tökes, mulțumesc, domnule președinte. Și eu am exact aceeași plângere. Eu deja de o jumătate de an nu am primit timp de vorbire uh, la uh, intervențiile cu durata de un minut și stau aici uh, cu minte de fiecare dată și nu mi se dă cuvântul. Deci stau aici degeaba, cu alte cuvinte. Mr. Tekes, I personally... Domnule Tokes, eu personal v-aș da cuvântul v-aș da cuvântul de fiecare dată. Da, într-adevăr, nu știu că nu, nu e corect să se spună că nu vi se dă cuvântul. Aș dori să vă dau un sfat anunțați-vă cu mult timp înainte să începem, pentru că întotdeauna se întocmește o listă și aș dori să vă asigur că data viitoare veți figura printre cei care voi primi cuvântul chiar de la început. Deci, vă mulțumesc tuturor. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou před... Trecem la următorul punct de pârnă de zi. Este vorba de raportul doamnei de Brun, cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie.